Colleghi, cominciamo la seduta. Allora, signora Commissaria. Dragi colegi, haideți să începem ședința noastră, întâlnirea noastră. Domnule comisar, dragi colegi. Bine ați venit la Parlamentul European pentru această întâlnire a Comisiei CRIM. O întâlnire foarte importantă din punctul meu de vedere din mai multe motive. Alături de noi se află 28 de reprezentanțe parlamentelor naționale, provenind din 16 uh, parlamente diferite și, de asemenea, alături de noi sunt și um, colegi din state care nu fac parte, care fac parte din spațiul Schengen. Cred că ar trebui să Subliniem importanța acestui eveniment pentru că un dialog cu parlamentele naționale în prezența comisarului doamna Malmström ne arată cât de important este mandatul Comisiei Extraordinare a Parlamentului European CRIM în combaterea terorismului și criminalității organizate. Este pentru prima dată când Parlamentul European a creat o comisie specială care se ocupă cu criminalitatea organizată, spălarea de bani și corupția. Vă spun așadar tuturor, bine ați venit la acest eveniment. în cadrul căruia vom avea ocazia de a avea acest schimb de opinii între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Vom, um, vă asigur că vom uh, profita la maxim de experiența dumneavoastră. Înainte de a începe dezbaterea, vă doresc să vă spun că în această dimineață, după ce am uh, discutat cele 744 de amendamente propuse de diferitele uh, grupuri politice, am adoptat raportul intermediar despre combaterea criminalității organizate, spălării de bani și corupției. Și raportorul nostru, domnul Iacolino, vă va prezenta în curând acest raport. Aș dori să vă spun că acest raport este până acum un succes extraordinar pentru că ne oferă, de fapt, drumul pe care trebuie să îl uh, urmăm pentru a combate criminalitatea organizată. Trecem acum la întâlnirea noastră din această după-masă. Doamna comisar va avea cuvântul pentru aproximativ 20 de minute, după care vom avea o rundă de întrebări și răspunsuri în uh, cadrul care doamna comisar vă va răspunde la întrebări. Dumnezeu trebuie să plece la ora 16. Apoi va lua cuvântul domnul raportor uh, Iacolino, care ne va prezenta rezultatul votului din această dimineață și ne va prezenta amendamentele votate. Și apoi vom discuta uh, criminalitatea organizată și aici vom avea o parte introductivă urmată de o rundă de întrebări și răspunsuri, răspunsuri. La 16.50 vom avea o introducere de 5 minute despre corupție din partea, de, din partea raportorului, urmată din nou de o rundă de întrebări și răspunsuri, după care vom avea partea uh, dedicată spălării de bani, unde vom avea exact aceeași procedură ca și la celelalte două părți. Și apoi la sfârșitul întâlnirii noastre, sunteți invitați la un cocktail care va fi organizat aici, imediat în afara sălii noastre. Permiteți-mi să spun că am încercat ca toți colegii să aibă ocazia să ia cuvântul, însă nu toată lumea va putea interveni în fiecare parte a atelierului nostru din această masă. Pentru a ne asigura că ședința noastră va funcționa cât mai bine cu putință, aș dori să vă rog să vă limitați intervențiile la două minute și aș dori să vă rog ca întrebările dumneavoastră să fie legate de tema discutată în momentul respectiv pentru că nu cred că are vreun rost să fie puse întrebări um, care merg dincolo de temele respective. Am încercat să adoptăm o metodă care să ne permite să avem un schimb de opinii cât mai viu și cred că aveți uh, niște formulare de înscriere cu diferite culori. Culoarea alb înseamnă că uh, este dedicată schimbului general de opinii cu doamna Malmström. Culoarea galbenă este dedicată dezbaterii despre criminalitatea organizată. Cele portocalii sunt uh, pentru, um, pentru partea dedicată spălării de bani. Deci vă rog să completați aceste formulare în funcție de interesele dumneavoastră. Form, aceste formulare apoi vor fi colectate de asistenți în prima parte vă da cuvântul a doi, la doi reprezentanți a Parlamentelor Naționale, urmați de câte un reprezentant al Parlamentului European. În fiecare parte vom avea, drept urmare, două întrebări din partea reprezentanților Parlamentelor Naționale, urmate de o întrebare din partea unui reprezentant al Parlamentului European. Poate această procedură va fi Uh, modificată dacă va fi nevoie. Cred că puteți regăsi de altfel toate aceste informații în uh, dosarele dumneavoastră și Cecilia, dragi colegi, aș dori să vă spun că foarte mulți colegi din comisia noastră CRIM participă acum la un vot foarte important în comisia LIBE, unde se să votează acum un raport important. Din, din păcate, aceasta este situația. Oricum, ne bucură că sunteți alături de noi, doamna Malmström, și vă dau cuvântul pentru a ne ține introducerea vă. Îți mulțumesc foarte mult, Sonia. Doamnelor și domnilor, este o mare onoare pentru mine să fiu astăzi alături de voi în această după masă și prezența dumneavoastră ne demonstrează cât de important este să discutăm aceste puncte împreună. Stimați membri ai Parlamentului European, stimați membri ai Parlamentelor Naționale, cred că avem ocazie foarte bună de a evalua situația în care ne aflăm și care sunt provocările pe care, le, pe care ne mai așteaptă. În prezentarea mea mă voi concentra asupra a trei puncte. În primul rând, piețele infracționale, cum ar fi criminalitatea cibernetică, traficul cu ființe umane, arme de foc și substanțe stupefiante, apoi penetrarea infracțională a economiei legitime și apoi îmbunătățirea uh, schimbului de informații între statele membre. După cum știți, tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare și ne-a oferit un nou temei juridic pentru a combate uh, criminalitatea organizată pe planul uh, în Uniunea Europeană. Prioritățile, au fost stabilite în cadrul programului de la Stockholm și am elaborat de altfel și o, o strategie de securitate internă prezentată de Comisia noiembrie 2010, strategie care a fost uh, adoptată de statele membre. Uh, Tratatul de la Lisabona a modificat procesul decizional în acest domeniu, permițând o participare mai mare a Parlamentului uh, European și consolidând rolul parlamentelor naționale. Tocmai de aceea este atât de important să ne întâlnim și cu dumneavoastră pentru a disc- discuta aceste lucruri. Dacă este să uh, începem cu uh, criminalitatea cibernetică. Aici vedem că se implică tot mai multe grupuri organizate și sofisticate infracționale cetățenii și um, întreprinzătorii trebuie să aibă încredere că internetul este un loc sigur unde pot fi fă, uh, făcute afaceri. Acest lucru este important pentru creștere economică și pentru încredere. Un prim pas cheie L-am făcut deja în ianuarie acestui an prin uh, lansarea Centrului European pentru Criminalitatea Cibernetică. Acesta urmează să fie punctul focal al uh, combaterii acestei, acestui tip de infracționalitate. O lună mai târziu, în februarie, împreună cu doi uh, colegi, am uh, împreună cu Kathy Ashton, de exemplu, am uh, prezentat strategia noastră pentru securitatea cibernetică și am primit un feedback foarte pozitiv atât din partea parlamentelor naționale cât și din partea Parlamentului European pentru, și vom lucra împreună cu dumneavoastră pentru că această strategie să aibă succes și Parlamentele naționale vor avea un rol foarte important în monitorizarea punerii în aplicare acestei strategii. Înainte de Crăciun am avut posibilitatea că împreună cu Procurorul General al Statelor Unite ale Americii am avut posibilitatea să lanseze această alianță globală împotriva abuzurilor sexuale online a copiilor. Este o inițiativă la care participă deja mai mult de 50 de state de peste tot din uh, lume pentru a îmbunătăți uh, urmărirea penală a infractorilor, pentru a reduce numărul abuzurilor sexuale la care sunt supuși uh, copiii și pentru a avea un schimb de idei cât mai uh, fructuos. Ajung la un subiect uh, înrudit, uh, traficul de ființe umane. Uh, care reprezintă o infracțiune majoră, care duce la profituri financiare importante pentru grupurile uh, infracționale. Este o infracțiune foarte gravă, abordată de Comisia Europeană printr-un raport prezentat săptămâna viitoare, care arată că a crescut uh, cu 18% uh, prezența acestui, uh, acestei infracțiuni din păcate, uh, foarte puțini uh, infractori sunt uh, prinși și aduși în fața justiției. După cum am subliniat în strategia Uniunii Europeană, principala responsabilitate pentru a combate această problemă ține de statele membre. Am adoptat o nouă directivă care trebuie să fie transpusă de statele membre până în iunie acest an. Este o propunere legislativă foarte importantă care impune niște sancțiuni comune și consolidează protejarea victimelor. Știți probabil foarte mulți dintre dumneavoastră că această directivă a fost adoptată foarte repede, însă doar 9 state membre au transpus în mod complet până acum această directivă. Analizăm această situație și este clar că toate statele membre trebuie să-și îndeplinească obligațiile pentru că toată lumea și-a dorit această directivă. Drept urmare, din nou, parlamentele naționale au un rol foarte important în procesul de punere în aplicare a acestei directive. Câteva lucruri despre armele de foc. Știți foarte bine că acestea sunt folosite într-o gamă largă de activități infracționale și reprezintă o amenințare la securitatea, securitatea percepută și cea reală a cetățenilor noștri. Am fost martorii unor uh, evenimente tragice anul trecut în Franța, în Belgia, în Norvegia, care ne-au arătat că trebuie să luăm mai multe măsuri. Pregătim o strategie pentru a combate traficul uh, cu arme de foc până la sfârșitul acestui an. Vom analiza puncte uh, cum ar fi um, reguli uh, obligatorii în Uniunea Europeană și uh, am aștepta cu nerăbdare informații din partea Parlamentului Național și din partea Par- Parlamentului European și din partea Parlamentelor Naționale despre care ar trebui să fie rolul Uniunii Europene în combaterea traficului de, cu arme de foc. Desigur, vom, vom implica și alți actori interesați să nu uităm de traficul de substanțe uh, stupefiante și statisticile ne arată foarte clar cât de mare este problema. Se estimează că 120 de tone de cocaină este consumată în Uniunea Europeană de 4 uh, milioane de uh, cetățeni și se ajunge la 7500 de supradoze în Uniunea Europeană. Uh, Agenția de monitorizare a substanțelor stupefiantelor care funcționează în uh, Barcelona împreună cu Europol au elaborat un raport comun anul trecut pentru a crea, de fapt, primul raport uh, pe plan, da, din partea Uniunii Europene care combină datele ști, uh, științifice și se referă la producere, la trafic și la uh, uzul acestor uh, substanțe stupefiante. Înțelegem uh, mult mai bine care este situația actuală și, drept urmare, putem, ca, putem să ne asigurăm că diferitele agenții vor coopera mai eficient. Haideți să vedem ce se întâmplă cu penetrarea economiei uh, legitimă. Știm foarte bine că economia ilegală se bazează foarte mult pe bani cash se încearcă în acest context uh, penetrarea economiei uh, reale și încercăm să combatem uh, pe cât posibil spălarea de bani și corupția, să armonizăm regulile de confiscare a profiturilor obținute în urma unor, unor activități ilegale. Spălarea de bani, desigur, este un fenomen uh, foarte complicat care trebuie abordat din cât mai multe unghiuri posibile. Este important să îmbunătățim cooperarea între unitățile financiare de obținerea informațiilor uh, financiare din statele membre. Există o platformă în Uniunea Europeană care permite tocmai un asemenea schimb de informații între statele membre și Comisia Europeană și recent am uh, adoptat o, o propunere despre a patra a, uh, directivă privind combaterea spălării banilor. Spălarea banilor reprezintă una din uh, portițele înspre economia legitimă. O altă portiță sau poartă o reprezintă corupția. Aceasta afectează toate statele membre, deși există diferențe mari între ele. Discutăm până la urmă de sume imense. Estimări uh, precaute uh, consideră că am putea ajunge la bugetul anual al Uniunii Europene um, bani pierduți datorită corupției și se afectează până la urmă încrederea uh, cetățenilor în funcționarea sistemului democratic. Tocmai de aceea Comisia a decis să publice în această vară un uh, raport despre corupție, un raport care ar trebui să consolideze încrederea între state membre pentru a promova schimbul de bune practici. Vom uh, prezenta fapte și recomandări fiecărui stat membru în parte, cât și pentru Uniunea Europeană în uh, totalitatea sa. Și vă asigur că vom recurge la, la critici constructive adresate tuturor uh, statelor membre. Sprijinul parlamentelor naționale și al Parlamentului Național este unul crucial. Sperăm că cu, toți, cu toții vă veți angaja în uh, respectarea acestor uh, recomandări. Sper că în momentul în care acest raport va fi publicat, el va fi discutat și veți uh, sprijini cu toții punerea în aplicare a recomandărilor făcute de noi. Sonia a explicat tocmai uh, uh, absența unor uh, colegi uh, și este clar că instrumentele existente pentru confiscarea uh, confiscarea uh, capitalurilor obținute în urma activităților ilegale este un lucru atât de important. Și propunerea noastră cred că va ușura situația pentru statele membre. Și, după cum a spus, acum se votează. Sper că rezultatul va fi unul bun pentru că este o directivă foarte importantă. Apoi, avem nevoie de o, un flux mai bun de informații în, în Uniunea Europeană. Uh, avem Europol care ne aduce o plus valoare pentru că facilitează schimbul de informații și analiza informațiilor și să trecem la o împărtășire mai consolidată a informațiilor înseamnă o modificare uh, culturală pentru diferitele forțe poliționești din statele membre. Există deja multe instrumente care, din păcate, nu sunt folosite suficient și trebuie să discutăm mai mult despre cum putem coopera. Există uh, diferite inițiative care nu sunt uh, folosite, din păcate, de toate statele membre și trebuie să creăm o adevărată cultură europeană a schimbului de informații. Am făcut o propunere de modificare a temeiului juridic pentru Europol. Uh, și această propunere introduce un lucru interesant pentru, pentru parlamentari, un nou mecanism de, de monitorizare parlamentară, mecanisme ex ante și ex post. Și atât Parlamentul European cât și Parlamentele Naționale vor fi implicate în dezbaterea planului multianual de lucru al agenției și își vor putea, uh, spune, a, vor putea da un aviz uh, Parlamentele naționale vor primi informații prin, prin intermediul rapoartelor de activitate um, anuale, vor primi rapoarte legate de amenințări, uh, amenințările existente, rapoarte referitoare la calitatea și cantitatea informațiilor puse la dispoziția noastră de Europol. Parlamentul European va aproba acordurile semnate cu țări uh, terțe, de exemplu și vom permite ca, apoi ca Parlamentul European să obțină accesul la informațiile relevante unde acest lucru este posibil. Din punctul de vedere al pregătirii profesionale, am, am propus comasarea Europol cu CEPOL pentru a obține beneficiile maxime din punctul de vedere al eficienței. Reducerile bugetare ne vor, uh, nu vor influența cu nimic pre- calitatea pregătirii profesionale. Pentru toate aceste măsuri, desigur, avem nevoie de finanțare adecvată și știm cu toții că negocierea noului cadru financiar multianual continuă și în domeniul uh, a securității interne, Comisia a propus o simplificare majoră și, indiferent de cifrele finale, această simplificare se va dovedi a fi una foarte importantă. Vom ajunge la o gestiune împărtășită, astfel încât statele membre să profite la maxim de expertiză existență. Dorim să ajungem la un singur uh, fond care să acopere diferitele necesități deci vom avea un singur uh, fond pentru uh, fluxurile migratorii și un singur fond pentru uh, securitatea internă. Drept urmare, fluxurile financiare vor putea curge mult mai bine. Și acum aștept din nou sprijinul Parlamentului European pentru propunerea noastră. Stimați membri ai Parlamentului uh, European și ai uh, Parlamentelor Naționale, dragă Sonia, desigur avem foarte multe lucruri de discutat și aștept cu nerăbdare orice întrebări din partea dumneavoastră. Grazie Cecilia, eu devo dire peraltro per dare... Mulțumesc foarte mult, Cecilia. Aș vrea să subliniez că este nevoie de aceste schimburi de opinii. Trebuie să ne întâlnim cu reprezentanții parlamentelor naționale dintr-un motiv foarte simplu. Astăzi ne concentrăm în comisia noastră pe o temă extrem de importantă pentru Parlamentul European, dar nu numai. Uh, o temă importantă pentru libertatea și uh, securitatea multor milioane de oameni. Tocmai de aceea Parlamentul European a înființat uh, Comisia Specială pentru Criminalitate Organizată, Corupție și uh, Spălare de Bani. Înființarea acestei comisii a avut loc, Cecilia, și pentru că tu ai fost atât de conștientă de necesități și de situație. Eu te-am întrebat un lucru foarte simplu în urmă cu doi ani. Te-am întrebat dacă se cunoaște efectul economiei subterane asupra economiei legale în Uniunea Europeană. Dacă există organizații de criminalitate organizată și în ce măsură afectau ele societatea și economia europeană? Te-am întrebat care era situația, dacă o cunoaștem și dacă există efecte concrete asupra economiei europene. Răspunsul tău a fost cât se poate de clar. Și anume că toate cele 27 de state membre erau, din păcate, la momentul respectiv, într-o situație în care activitățile criminale creșteau, luau amploare. Nici o țară nu avea o situație diferită. Comisia Libe a elaborat atunci un raport uh, privind criminalitatea organizată. Eu am fost raportor, raportul meu a fost adoptat în plenară în octombrie 2012 și de atunci am uh, cerut imediat înființarea comisiei noastre. Înființarea ei s-a petrecut în urmă cu uh, un an și de atunci am avut audieri pe toate temele care ne-au interesat. Am încercat să nu pierdem din vedere interesele niciunei uh, organizații și instituții implicate. Uh, și am încercat să ne asigurăm că avem toate datele privitoare la criminalitatea organizată. Am vrut să știm cum sunt uh, implicate rețelele de criminalitate organizată în corupție și uh, spălare de bani. Comisia noastră a făcut uh, o vizită la Washington săptămâna trecută pentru a vedea care este situația în privința cooperării pe teme judiciare între statele noastre. E foarte importantă cooperarea noastră cu Statele Unite. Pe durata acestei delegații am vizitat mai multe agenții care se ocupă de problema corupției, a spălării de bani și a criminalității organizate. Am întâlnit foarte multe persoane importante de la trezorerie. Am uh, văzut ce se petrece cu uh, bunurile dobândite ilegal cum sunt ele confiscate și am uh, făcut un schimb foarte util de informații cu autoritățile americane. În Statele Unite există un uh, sistem foarte bine pus la punct uh, și foarte interesant legat de împărțirea bunurilor confiscate din activități ilicite. E vorba de profituri foarte mari și uh, simbol de uh, informație a fost foarte interesant. Așteptăm cu interes uh, opiniile dumneavoastră și trebuie să vă spunem că este foarte important pentru noi să avem sprijinul Parlamentelor Naționale. Comisia noastră poate să câștige foarte mult. ca urmare a relațiilor cu dumneavoastră. Doamna Hanike din Suedia va avea cuvântul și apoi domnul Slavo din Republica Cehă. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Fac, sunt membra Comisiei pentru Justiție din Parlamentul suedez și vreau să vă spun câte ceva despre posibilitatea înființării unui birou uh, al procuraturii în uh, Uniunea Europeană. Noi am uh, analizat această problemă. Dacă Comisia decide să continue cu acest plan de înființare a biroului unic al procuraturii, un birou comun la nivel european, Credem că trebuie să existe o inițiativă legislativă concretă în acest scop. În acest caz, comisia noastră consideră că propunerea trebuie să fie precedată de o analizare foarte atentă a alternativelor. Mulțumesc foarte mult! Domnul Miroslav Nenuti din partea Republicii Cehe. Domnul președinte, domnul comisar, domnilor și domnilor, vreau să le mulțumesc organizatorilor pentru uh, convocarea acestei reuniuni. Doresc să vă informez pe scurt în legătură cu uh, poziția Senatului Ceh în legătură cu uh, informațiile care ne interesează pe noi. Noi am analizat foarte mult chestiunea criminalității financiare. Noi am fost întotdeauna pentru adoptarea standardelor internaționale în dreptul european am uh, susținut uh, directiva privind prevenirea finanțării terorismului și uh, regulamentul privind informațiile legate de transferurile de bani. Am uh, indicat mai multe probleme pe care le-am identificat. precum uh, interdicția participării uh, anumitor persoane bănuite de uh, infracționalitate la anumite tranzacții. Noi considerăm că această interdicție nu este adecvată. Credem că regulamentele trebuie să se bazeze pe analiza infracțiunilor specifice și că trebuie să folosim informațiile primite de la instituții precum Europolul, care derulează anchete. Comisia a susținut și măsurile de protecție a monedei euro și a altor uh, devize împotriva uh, falsificării acestora. Am uh, arătat că în legislația europeană trebuie să se țină cont de principiul proporționalității și că nu trebuie să se încalce principiile dreptului penal din statele membre, cu excepția în cazul, în cazul în care acest lucru este absolut necesar. în general trebuie să existe sancțiuni uh, egale, uniformizate pentru infracțiuni, uh, pentru aceleași infracțiuni la nivel european. Am uh, arătat că trebuie să ne asigurăm că nivelul infracționalității scade în aceeași măsură în toate statele membre, asigurându-ne că infractorii cooperează cu statele membre, cu autoritățile de lege și ordine. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Uh, Tania Fayon are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră astăzi. Este un moment oportun pentru că astăzi în uh, Parlamentul European tocmai discutăm acest raport al domnului Iacolino. Um, de fapt am adoptat acest uh, raport care discută combaterea spălării de bani, corupție și așa mai departe. Este vorba de recomandări, uh, de exemplu, care cer unui politician care a fost acuzat de corupție să nu mai candideze pentru o perioadă de 5 ani. Cerem și crearea, cre, elaborarea unei liste cu societățile comerciale care au fost implicate în trecut în acte de corupție. Însă, mai există și alte recomandări, însă cea mai importantă recomandare se referă la crearea unui birou european, unei birou european de procuratură. Uh, Știm foarte bine că este o discuție foarte veche, purtată deja de 10 ani. Din păcate, Comisia Europeană nu a făcut nicio propunere concretă în, sensul creării unei asemenea instituții. O asemenea instituție ar putea să permită statelor membre să scurteze uh, procedurile uh, penale și cred că a venit momentul de a întreprinde acest pas în cele din urmă. Și poate ne spuneți câteva cuvinte despre situația actuală. Uh, în al doilea rând, aș dori să mă refer la corupție și la rapoartele pe care intenționează să le publice Comisia Europeană. Știm foarte bine că anual se publică rapoarte despre perceperea corupției în statele membre, însă nu există o definiție comună a corupției și a criminalității organizate în raportul pe care l-am amintit noi, noi cerem tocmai elaborarea unei definiții comune. Și aș dori să întreb Comisia pe ce bază până la urmă își va elabora acea, acest raport. Pe ce bază se, se va ajunge până la urmă la rezultatele finale, astfel încât uh, rapoartele Comisiei să reprezinte într-adevăr un instrument util care să servească la elaborarea unor măsuri suplimentare. Mulțumesc foarte mult. Domnul Ianu Lacu, să cuvântul. Două observații. În primul rând, nu știu dacă îmi va ajunge timpul pentru a epuiza subiectul uh, tuturor proceselor de corupție. Uh, Însă, până acum nu s-a vorbit deloc despre prevenire. Am vorbit despre prevenirea consumului de uh, stupefiante în rândul tinerilor, dar vă rog să nu pierdeți în vedere faptul că, precum bacteriile, corupția este contagioasă. Începe la grădiniță, în școlile primare, și persoanele care sunt marginalizate social devin experți în corupție și uh, crimă organizată. Din acest punct de vedere, cred că trebuie să începem prin a combate corupția în școli. Corupția începe cu mici atenții, cu mici cadouri, cu toleranță. În anumite state, corupția are rang de tradiție, este un obicei. Și aceste obiceiuri sunt uh, foarte periculoase pentru întreaga societate și pentru persoanele implicate în actul de corupție, indiferent de um, capătul la care se află. De aceea cred că ar trebui să începem prin a eradica corupția încă din școli. În trecut am avut la dispoziție alte instrumente prin intermediul religiei sau prin intermediul tradițiilor sociale. Astăzi, în schimb, există internetul și în anumite state corupția este tolerată și nu este combătută în mod activ. Acest, acest lucru are un efect uh, de domino în multe state membre. Antevorbitorul meu a vorbit despre corupția în rândul politicienilor. Această temă este una ilustrată foarte des în mass media. Ceea ce ne face să credem că corupția există între politicieni și doar între ei. Ca funcționar nu ești considerat corupt, ci doar uh, se consideră că încerci să-ți îmbunătățești puțin stilul de viață. Deci cred că ar trebui să fim atenți la această incriminare a politicienilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Fevroni are cuvântul din partea Camerei Deputaților Greciști, Grece. Doamna Fevroni, mă iertați. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte pentru invitația de azi și vreau să-i mulțumesc și doamnei comisar pentru uh, prezentarea foarte detaliată pe care a făcut-o în introducere. Aș vrea să-mi spuneți dacă v-ați gândit la următoarele subiecte. Conform studiilor internaționale, există state în care uh, au loc activități de trafic cu droguri și cu ființe umane. Uh, nivelul acestor um, infracțiuni este afectat și de uh, situația geografică a țării, de um, situația granițelor, de um, criza economică care a afectat în anumite măsuri aceste state. Pe, pe acest, în acest context, noi am vorbit foarte mult despre combaterea crimei organizate, lucru care implică finanțare în anumite state, criza economică a lovit foarte dur uh, societatea. Ca parte din programele de ajustare, aceste state trebuie să uh, taie fondurile care mergeau, care erau alocate forțelor uh, de poliție și serviciului judec- și sistemului judecătoresc. Aș vrea să îmi spuneți cum credeți că se pot ridica la nivelul așteptărilor aceste state care sunt afectate cel mai mult de uh, criză. Va pune Uniunea Europeană fonduri la dispoziția acestor state foarte afectate de criză pentru că ele să își poată juca rolul în domeniul uh, combaterii criminalității organizate? Trebuie să nu permitem ca aceste state afectate de criză să devină verigile slabe din lanț și să devină focarele din care criminalitatea organizată se întinde către alte state. Europeo per il gruppo liberal democratici l'onorevole Bill Newton Dunn. Acum din partea grupului liberal din cadrul Parlamentului European, Bill Newton Dunn. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt uh, liberal britanic. Aș vrea să întreb, uh, să întreb doamna comisar următorul lucru. Ne confruntăm cu un paradox, un paradox teribil. Criminalitatea organizată crește, crește an de an, ne costă uh, sute de miliarde în impozite și foarte multe locuri de muncă. Și noi avem nevoie și de impozite și de locuri de muncă în acest moment, pentru că traversăm o perioadă foarte dură. Avem multe beneficii dacă combatem uh, criminalitatea organizată, însă, pe de altă parte, guvernele naționale nu sunt active, nu iau problema în serios și nu se mișcă suficient de repede. Nici nu au încredere unul în alte, nu vor să, altul nu vor să împartă informații cu celelalte state membre. Măsurile care sunt luate uh, se derulează foarte încet. Provocarea este să determinăm guvernele naționale să coopereze, să ia măsuri rapid și să economisească milioane, miliarde în, de, de euro în impozite. Cum motivăm guvernele să apere locurile de muncă? Să speriem oare uh, opinia publică um, avertizând, avertizând-o cu privire la dezastrul care ne paște? Sau cum să motivăm altfel parlamentele pentru a acționa? Mulțumesc. Urmează François Pilet uh, din partea Senatului Franței. Mulțumesc, doamnă președinte. Decizia pentru a crea o comisie specială uh, demonstrează o voință puternică de a acționa și ne bucură. Însă, textele acesteia arată mă fac să-mi pun o întrebare referitoare la eventualitatea punerii în uh, practică a instrumentelor necesare pentru ca sistemul să funcționează. Trebuie să se creeze un echilibru legitim între uh, căutarea măsurilor necesare cu respectarea uh, vieții uh, private, în primul rând, și mă întreb, uh, mai ales uh, de uh, care sunt pragurile pentru um, reglementarea economiilor private și nu numai. Este oare necesară interzicerea la termen a tuturor uh, plăților uh, la, în numerar sau nu? Și pe alt plan, cum să stabilim în fiecare stat uh, o listă a întreprinderilor model sau uh, recomandabile, mai ales atunci când va trebui să recurgem la o piață publică europeană. Grazie adesso per la Mulțumesc. Din partea Camerei Deputaților din România, domnul Gros. Grazie, innanzitutto vorrei salutare la signora Sonia Alfano. Mulțumesc tuturor, vreau să o salut mai întâi pe doamna Sonia Alfano. Sunt deputat în Parlamentul României și reprezint minoritatea etnică italiană în Parlamentul Român. Avem un mic grup al minorităților acolo și uh, reprezentată în Parlamentul uh, României din 1992. România este un stat nou, um, un nou stat membru al Uniunii Europene și, prin urmare, spălarea banilor murdari, criminalitatea organizată și corupția Sunt fenomene care uh, afectează noua democrație uh, din România, o democrație destul de tânără și de aceea ne preocupă în mod direct. Uh, la nivel juridic au avut loc modificări legislative și o intensificare a cooperării cu organizațiile judiciare din alte țări. Și acum ajung la întrebarea mea. De fiecare dată când venim la Bruxelles și prezentăm un raport, suntem criticați. Iată deci întrebarea mea. Cum sunt percepute eforturile noastre de eliminare a acestui uh, fenomen în uh, întreaga Europa? Mulțumesc. Uh, vă salut și eu, domnule Grosaru, cu aceeași cordialitate și îi dau cuvântul doamnei Malmström pentru a răspunde uh, întrebărilor adresate până acum. Cecilia? Mulțumesc, doamnă uh, președinte. Un, au, unele au fost mai mult uh, observații decât întrebări și le-am notat și pe ele. Sunt sigură că discuția va continua și în uh, după masă. Dați-mi voie să încep răspunzând colegei mele din uh, Suedia vis a -vis de oficiul european al um, procuraturii. Colega mea, Vivian Redding, se ocupă în mod direct de această chestiune și știu că la momentul de față efectuează o uh, evaluare de impact și va veni cu o propunere spre sfârșitul anului. Nu știu exact când, dar uh, cu plăcere uh, o să vă răspund. Asta vis-a-vis -vis de uh, oficiul uh, procurorului european nu știu, cum spuneam, care este calendarul exact al propunerii doamnei uh, Reding. Doamna Vaion vorbea și despre corupție. În raportul pe care îl pregătim acum și tot citesc uh, noi variante la fiecare oră, corupția are o definiție foarte largă. Uh, se vorbește și despre abuzul de putere pentru câștiguri personale și știm foarte mult că, știm că sunt foarte multe instituții care fac acest lucru. Știm și Transparency International, de exemplu. Deci nu venim să dublăm nimic, folosim ce spun ei, ce spun Națiunile Unite, Greco. Avem o mulțime de consultanți care uh, încearcă să ne ajute să uh, vină cu uh, recomandări concrete de la statele membre pentru a partaja bunele practici descoperite de aceștia. Uh, accentul se pune, desigur, și pe prevenție, pentru că ați vorbit și despre prevenirea corupției. Și există exemple bune pe care vom încerca să le uh, dăm mai departe. Deci nu vrem să duplicăm niciun efort, ci să discutăm uh, pas cu pas ce face fiecare stat, pentru că nu există o abordare universală. La sfârșit însă sperăm să avem un uh, instrument util care să poată fi uh, publicat bianual pentru a ține pasul cu progresele înregistrate. Stimata doamnă din Grecia, cred că a ieșit. Ah, sunteți acolo, spune doamna comisar. Da, sigur. Știm foarte bine care sunt dificultățile cu care se confruntă Grecia și nu numai. Uh, Dată fiind austeritatea și reducerile semnificative care afectează poliția și alte autorități. Deși Uniunea Europeană nu poate să plătească poliția din Grecia sau din alte țări, putem ajuta stând la masă cu statele membre, cu câte unul în parte și discuta uh, baza de management comun pentru a vedea care bani există pentru statele membre pentru a lansa proiecte uh, Uh, și a ne concentra pe aspectele importante din țara respectivă, astfel încât dumneavoastră să puteți veni să, vede, să ne spuneți cum să folosim banii și pe termen lung. Și uh, se subliniază totodată nevoia de a face ceea ce faceți uh, cu toții astăzi aici, dar și ceea ce fac uh, forțele poliționești pentru a construi încrederea și pentru a folosi instrumentele folosite pentru schimbul de informații. Uh, într-o investigație poți să folosești un ADN și poți să întrebi statul, un alt stat membru dacă are ADN-ul respectiv în baza de date și iată, aceasta este cooperare uh, interstatală. Sunt instrumente care nu sunt folosite foarte mult astăzi și sunt de acord cu domnul Newton Dan. Nu există o încredere suficientă între statele membre și trebuie să construim această încredere arătând uh, cât de important este să lucrăm împreună. Trebuie să cooperăm pentru că și infractorii cooperează și ei sunt mult mai avansați decât suntem noi. De aceea trebuie să încercăm să ținem pasul cu ei. Domnului reprezentant al Senatului francez, am ascultat propunerea noastră, cred că este interesantă și cred că domnul Iacolina va vorbi despre o parte din ideile dumneavoastră. Noi nu avem propuneri în acest sens pentru uh, interzicerea plăților în uh, numerar, de exemplu, dar cred că e un subiect care merită o discuție și după masă vom avea timp să facem acest lucru. De asemenea, și în ceea ce privește lista societăților, uh, exemple bune sau rele, nu știu dacă există exemple pentru uh, state individuale, dar putem vedea cum se întâmplă lucrurile uh, și uh, în celelalte uh, țări. Cred că aceasta este lista întrebărilor. Am luat note și vis-a-vis -vis de uh, observațiile făcute. Colega mea le are aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate intervențiile, pentru munca dumneavoastră și vă doresc mult succes în această dupămasă și în continuare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar, pentru timpul valoros pe care ni l-ați acordat în această dupămasă și uh, pentru contribuția dumneavoastră la acest schimb de opinie între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. O să dau acum cuvântul domnului Iacolino, care ne va prezenta raportul care a fost aprobat chiar în această dimineață. Domnule Iacolino, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos, bună ziua tuturor! De fapt, uh, chiar așa este. Acest document a fost aprobat în această dimineață. Este un document foarte structurat și un prim pas important în uh, combaterea criminalității organizate, a corupției și a spălării de bani. adică tocmai mandatul acestei comisii, cu, uh, iată acum, cu sprijinul grupurilor și cu susținerea uh, majorității membrilor. Semnalul clar fiind că lupta împotriva mafiei și a spălărilor de bani uh, are un um, obiectiv uh, comun și se bazează pe susținerea tuturor grupurilor Parlamentului European. Nu poate exista nicio îndoială și acest lucru a reieșit din intervențiile din această dupămasă că doar printr-o cooperare puternică uh, la nivel judiciar și polițienesc uh, și doar pe baza încrederii între statele membre vom putea garanta un rezultat reușit, acel rezultat reușit pe care dorim să îl obținem astfel încât să reușim să uh, facem față um, criminalității și să confiscăm uh, banii obținuți ilegal, pentru că, iată, confiscarea este soluția pe care trebuie să o uh, adoptăm. Chiar uh, aici, peste drum, s-a adoptat chiar astăzi textul privind confiscarea pentru a intensifica și mai mult eforturile de combatere a criminalității și a veniturilor obținute din criminalitate. Există însă o întrebare care se referă și la uh, bănci, la camerele de comerț, la uh, notari, pentru că și aceștia pot să-și aducă contribuția uh, demascând tranzacțiile suspecte pe care le uh, prelucrează. După cum știți, criminalitatea a fost 120 de miliarde de pe an. și 10 de miliarde de dolari uh, uh, la nivel mondial Sunt bani care se scurg din economia legală, din economia licită și uh, Responsabilitatea noastră este să îi apărăm, să îi protejăm pe cetățenii care respectă legea. Acesta este mesajul către administrațiile publice care sunt adesea beneficiari uh, ai uh, acestor uh, atenții. Însă trebuie să fim uh, atenți cu privire la organismele care vin în contact cu administrația publică. Trebuie să ne asigurăm că există legislația potrivită în statele membre. Există modelul italian în acest sens și anume acela de a introduce uh, infracțiunile de tip uh, mafia, fie că vorbim de corupție, fie că vorbim de conspirații, ele există în Italia și ar trebui să existe și în altă parte, să fie nominalizate ca atare, astfel încât oricine a fost uh, implicat uh, în asemenea activități să nu se poată implica în activități similare și în alte state membre. Însă a mers și mai departe în definirea corupției și a spălării de bani prin uh, uh, folosirea termenului de autospălare care există doar în Franța și Belgia, din câte știu. Există de asemenea și prevenirea și uh, combaterea influențelor nepotrivite pentru obținerea uh, sprijinului electoral al indivizilor, uh, un lucru care atinge și sectorul industrial. Și trebuie să fim foarte atenți atunci când uh, operăm în sectoare ilegale care au impact asupra capacității societăților de a-și desfășura afacerile. Uh, și uh, jocurile de noroc reprezintă un domeniu unde se uh, pot spăla bani și am văzut și aranjarea meciurilor sportive și așa numitele combinații unde avem un meci între două echipe care ar trebui să joace într-un mod absolut fair play, respectând condițiile impuse de sport, dar uh, care nu uh, fac asta. Uh, meciurile au fost aranjate de multe ori în mod absolut deliberat, astfel încât pariurile să fie excrocate și influențate într-un mod absolut ilegal. Prin urmare, aranjarea meciurilor sportive trebuie denunțată ca o infracțiune pentru că e uh, o ilegalitate premeditată. Am analizat uh, la nivel practic o foaie de parcurs detaliată pentru toate infracțiunile transnaționale pe care le-am discutat, cu noi metode de aplicare a legii și noile uh, forme de infracțiune apărute, cum ar fi criminalitatea um, cibernetică, uh, trebuie și ele analizate, uh, fie că vorbim de sectorul privat, fie de cel uh, public. Am analizat și uh, sectorul bancar și de curând Parlamentul European a adoptat așa numitul pachet de două texte Multe state membre s-au ocupat de problema guvernanței bancare și de trasabilitatea fluxurilor financiare descrise ca un element cheie în combaterea spălării banilor. Va exista nevoia de educare a partidelor politice și cred că aici lucrurile vorbesc de la sine. Mai devreme, doamna Fayon spunea că oamenii care, uh, ar trebui, care au o sentință de natură financiară împotriva lor nu ar, putea să, nu ar trebui să poată să candideze. Uh, pe o perioadă de 5 ani, de exemplu, dacă au fost implicați într-o activitate mafiotă, să nu poată ocupa poziții la nivel uh, guvernamental. Uh, împreună cu doamna președinte Alfano am fost de curând la Washington pentru că noi considerăm că cooperarea internațională și implicarea țărilor terțe este esențială, mai ales în ceea ce privește traficul de narcotice și droguri pentru că aici există o gamă întreagă de activități care seamănă în urmă um, moarte și distrugere. Am analizat de asemenea traficul de ființe umane și traficul de organe. Sunt foarte mulți minori neînsoțiți care pur și simplu dispar fără urmă în așa numitele, aceste așa numite um, călătorii ale speranței. Iar în iunie urmează să aducem acest text în plenară după care în septembrie, în octombrie, îmi cer scuze, vom avea în sfârșit un document uh, care să ne ajute să combatem mai bine criminalitatea organizată, intrând în etapa definitivă uh, la nivelul propunerilor de formare pentru cei care lucrează în serviciile juridice. După aceea, după implicarea Europol sau Eurojust, uh, se va vorbea și de, vorbi și despre crearea uh, procurorului european care să ofere stimulentul necesar uh, autorităților de aplicare a legii uh, pentru uh, combaterea criminalității internaționale transfrontaliere. Iată, domnilor și domnilor, cadrul în care ne-am desfășurat uh, activitatea. Evident, de la apariția tratatului de la Lisabona, cooperarea judiciară și parlamentară au devenit uh, centrale procesului politic. Și Parlamentul European a fost foarte uh, eficient uh, în trecerea pe, uh, în topul priorităților sale a acestui subiect și vom continua aceste eforturi pentru a simplifica procedurile și birocrația oriunde este nevoie de modernizare a administrațiilor publice, uh, ale țărilor membre, ale statelor membre și de uh, minimizarea birocrației. Iată, aceasta este situația la momentul de față. Sunt sigur că uh, și în viitor parlamentele naționale vor, uh, ne vor oferi sprijinul și, de asemenea, sunt sigur că doamna comisar Malmström și doamna comisar Reding, de asemenea, vor analiza îndeaproape uh, raportul final în luna octombrie a acestui an, bazându-se pe el în oferirea unui stimulent pentru legislația necesară dacă vrem să facem față problemelor. Vă mulțumesc, domnule Iacolino. Am intrat în miezul dezbaterii, în urma introducerii dumneavoastră. Și acum vom avea prima primul panel care va discuta combaterea criminalității organizate. Și îi invit pe colegii din Parlamentele Naționale, dacă doresc să intervină, să completeze uh, formularul albastru. Da, vă mulțumesc, doamna președintă, spune domnul Iacolino. am ajuns la secțiunea care discută combaterea criminalității organizate. Prin documentul pe care l-am adoptat, am încercat să abordăm trei aspecte diferite ale combaterii criminalității organizate. Primul dintre acestea este unul pe care noi îl considerăm a fi o atitudine proactivă în momentul în care urmărim bunurile obținute în mod ilegal. Și există și un, o parte de prevenire care poate nu mulțumește toate statele membre, însă noi considerăm că prevenirea și confiscarea bunurilor obținute ilegal, atât din punct de vedere civil și penal, pot, lua, pot avea loc înaintea verdictului final, pentru că acest instrument este unul vital. Deci sequestrarea și confiscarea preventivă a acestor bunuri. Uh, sunt importante. Apoi, al doilea element identificat de noi, un regim mai strict în uh, închisori. Nu ne gândim, desigur, la tortură, dar considerăm că mafioții și mm, discutăm acum pe experiența, pe baza experienței pe care am acumulat-o în uh, anumite state membre, um, am văzut că acești mafioți au reușit să opereze din interiorul închisorilor rețelele lor. Drept urmare, trebuie, este important să, să rupem această legătură între șefii mafioți și uh, organizațiile lor. Desigur, trebuie să păstrăm standarde, standardele necesare pentru protejarea uh, intimității unei persoane, dar trebuie să rupem această legătură, după cum am spus. Al, a treia arie, trecând dincolo de uh, confiscarea bunurilor și de un regim mai strict în închisoare, este evitarea situației în toate statele membre în care ar fi posibil să mm, scapi cu o uh, infracțiune nepedepsit. Trebuie să avem o definire clară a uh, infracțiunii de a avea o organizație mafiotă. În momentul în care a fost identificată o infracțiune, în sistemul național de, de sancțiuni, atunci poți să o combați mult mai eficient. Apoi să nu uităm de frauda și de evaziunea fiscală, care reprezintă de fapt cam o treime din uh, sumele vehiculate prin spălarea de bani și care uh, de fapt uh, sunt uh, folosite pentru uh, funcționarea criminalității organizate. Avem nevoie, din acest punct de vedere, de o armonizare a legislației pentru a combate o provocare care, de fapt, se extindă pe plan european și pe plan global, pentru că există foarte multe grupuri organizate care funcționează uh, în Europa. Europol vorbește de 3600 de asemenea grupuri care își pot modifica, care pot modifica rutele um, migraționale în momentul în care uh, operează un trafic de ființe umane, își pot uh, schimba operațiunile trecând de la uh, utilizând diferite rute, diferite itinerarii uh, pentru a trafica substanțe stupefiante, de exemplu. Mm, acestea sunt domeniile asupra cărora ne-am concentrat noi, însă pentru toate aceste recomandări avem nevoie de o voință politică fermă. Doar așa vom putea crea un cadru solid care va putea ține pasul cu schimbările uh, tehnologice din ultima perioadă, mai ales când ne gândim la infracțiunile um, informatice. Știm foarte bine că la Europol s-a creat un uh, centru european de combatere a criminalității cibernetice. Am prevăzut anumite dispoziții de protejare a, a martorilor pentru că considerăm că asemenea martori aduc o adevărată plus valoare în combaterea mafiei. Vă mulțumesc, domnule Iacolino. Pentru ca lucrurile să se desfășoare puțin mai rapid, îmi doresc să mă adresez următoarei runde de vorbitor spunând că sistemul actual de închisori ne oferă câteva exemple concrete și Domnul Iacolino s-a referit la aceste, la aceste exemple, nu dorim să ajungem la un tratament uh, inuman, ci obiectivul uh, este de a uh, împiedica continuarea activităților mafiote din, în închisoare. Nu ne dorim ruperea legăturilor cu membrii familiei și așa mai departe. Acum are cuvântul colegul nostru din, din, din Suedia. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. În Suedia există o cooperare între diferitele autorități care sunt responsabile pentru activitățile de combatere a criminalității organizate. Deja de câțiva ani, de câțiva ani 10 autorități naționale colaborează creând un front național uh, în uh, combaterea criminalității organizate. Această coordonare este una foarte largă și nu este vorba doar de instituțiile uh, judiciare care sunt responsabile pentru această muncă, ci este o coordonare mult mai largă, pentru că până la, până la urmă trebuie să ținem seama și de evaziunile uh, fiscale, de profitarea lacunelor existente în sistemele um, de securitate socială, uh, Drept urmare, autoritățile naționale trebuie să creeze o, co- o cooperare cât mai cuprinzătoare și această cooperare la noi merge în profunzime până, în, până la autoritățile locale. Tocmai de aceea am reușit să avem rezultate mult mai bune și noile metodologii pe care le folosim au dus la rezultate mai bune și o mai bună cooperare între diferitele, între diferitele autorități și cred că ceea ce se întâmplă la noi poate reprezenta un bun exemplu pentru uh, în legătură cu drumul de urmat. Vă mulțumesc. Acum vine rândul colegilor din uh, Spania pentru a răspunde la cele spuse și pentru câteva întrebări eventual. În primul rând, permiteți-mi să vă felicit pentru existența acestei comisii speciale și pentru că ați organizat această întâlnire care ne permite să discutăm aceste lucruri atât de importante pentru cetățenii noștri. Consider că în acest moment uh, Europa se află la o răscruce de drumuri și instituțiile europene ar trebui să își exprime îngrijorările vis-a-vis -vis de punctele importante pentru cetățeni. Trebuie să găsim un răspuns cât mai rapid la această problemă, problema legată de corupție, de criminalitate organizată și de spălare de bani. Cred că cu toții suntem de acord că combaterea criminalității organizate este importantă, de asemenea combaterea spălării de bani este importantă și uh, din acest punct de vedere, pe plan european, este important să păstrăm anumite garanții care fac parte din cultura, din istoria noastră. Noi putem să fim eficienți dacă prevenim, împiedicăm contactele între uh, liderii mafioți. Trebuie să împiedicăm această comunicare care a, a avut loc deja de câteva secole când vine vorba de um, drepturile prizonierilor. Nu cred că trebuie să renunțăm la drepturile prizonierilor, um, deținuților, având în același timp uh, eficiența necesară pentru a împiedica comunicarea între șefii mafioși și uh, organizațiile lor. Trebuie să respectăm cadrul de drepturi și de garanții pe care l-am obținut până acum când vine vorba de drepturile individuale. Nu trebuie să încălcăm aceste drepturi și cred că ele ar fi încălcate dacă am încercat să împiedicăm aceste, această comunicare. Vă mulțumesc. Acum din Senatul polonez, Ian Rulenski are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. se spune că Europa a devenit o piață majoră atractivă pentru orice tip de activitate, inclusiv pentru activitățile organizate infracționale și mai ales pentru traficul de stupefiante. Ajungem la dezvoltarea și evoluția tuturor proceselor pe care ni le-ați prezentat dumneavoastră. Pe de altă parte, măsurile pe care le-am luat pentru a combate asemenea activități infracționale ar trebui să devină mai eficientă. În calitate de inginer, eu consider că anumite elemente ar putea fi îmbunătățite, de exemplu introducând niște cifre concrete. Din um, punctul meu de vedere, activitatea infracțională în momentul în care depășește 3% din numărul de cetățeni ne demonstrează că sistemul judiciar dintr-un stat anume nu va mai nu va mai putea funcționa ca un stat care ca un stat de drept. În aceste în asemenea condiții avem nevoie uh, de alt tip de intervenții, alt tip de măsuri care depășesc mijloacele tradiționale. Uniunea Europeană a introdus uh, unele proceduri, unele proceduri măsurabile, prin care intervine în modul de funcționare a statelor membre. Și mă gândesc aici la diferitele sisteme de stabilire a bugetelor, de exemplu. Dacă datoria publică depășește 60% din produsul intern brut, brut, se ajunge la observarea situației din statul membru respectiv. În concluzie, mă gândesc dacă nu, în contextul combaterii criminalității organizate, nu ar trebui să reflectăm la situația în care, în care se depășește un anumit plafon, este clar că statele membre nu mai pot uh, gestiona singure situația și acum, indiferent de motive, a fost neglijență sau nu, dar pur și simplu pentru că există activități infracționale transfrontaliere, poate ar trebui să introducem niște măsuri, niște proceduri suplimentare de observare a situației din statul respectiv, astfel încât combaterea activităților uh, ilegale să devină mai eficientă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Dau cuvântul domnului Iacolino pentru a ne răspunde la aceste întrebări. Vă mulțumesc, voi fi foarte succint. Aș dori să răspund colegei din Suedia, care a spus cât de bine uh, funcționează coordonarea în uh, Suedia. Într-adevăr, acest lucru este adevărat pentru Suedia și nu pot uh, decât să fiu de acord cu cele spuse și eu consider că esențial în combaterea mafiei este coordonare cât mai bună în legătură cu cele spuse de colegul din Spania acum. Dumnealui nu și-a dorit o înăsprire a regimului în uh, închisori. Doresc să repet cele spuse deja. Cred că există, nu doar în Italia, dar și în Spania, anumite cazuri uh, șef mafioți care din închisoare au putut să își transmită în continuare ordinele colaboratorilor sau cum am dorit să-i numim, indiferent de cum am dorit să-i numim. Desigur, um, depinde foarte mult de caracterul uh, celui uh, închis. Trebuie să luăm o decizie dacă există un uh, pericol sau nu. Abia după aceea putem înăspri acest regim și regim să izolăm mai mult persoana respectivă din punctul de vedere al uh, colaborării între autorităților uh, de până în aplicare a, a legii și stabilirea unui, unui uh, procent concret, cifre concrete. V-ați referit la faptul că 3% din populație se află în închisoare. Eu sunt convins că trebuie să păstrăm primatul politicii din acest punct de vedere. și prin măsuri uh, individuale putem combate criminalitatea organizată. Vă mulțumesc, domnule Iacolino. Aș dori să mai precizez un lucru. Tocmai în contextul uh, celor spuse de colegul nostru din Spadia, am ridicat această întrebare pentru că în, ultimii, în ultimul an, nu mai știu exact când s-a întâmplat acest lucru, dar cred că a fost uh, vorba de o închisoare din Madrid. Acolo fusese deținut un mafiot din uh, Drangheta, care nu doar că și-a continuat legăturile cu propria organizație mafiotă, ci în închisoarea din Madrid, de fapt, a beneficiat de anumite uh, beneficii. A putut să folosească, de exemplu, un telefon celular în închisoare, prin intermediul căruia a uh, ordonat anumite asasinate. De exemplu, a putut să coordoneze în continuare traficul de stupefiante. Dar Cred că trebuie să înțelegem că aceste persoane sunt adevărați, sunt foarte pricepute când vine vorba de coruperea altor persoane și au la dispoziție și uh, mijloacele financiare necesare pentru acest lucru. Uh, și știm ce s-a întâmplat uh, anul trecut în Spania, unde au putut fi arestate 69 de persoane care făceau parte din uh, mafia rusească, activă în zona între Madrid și Barcelona. Și în urma acțiunilor uh, pol, uh, poliției uh, din Spania, au putut fi arestate persoane care erau active de altfel și în Austria și în uh, Germania și făceau parte din aceeași rețea. Și există și uh, exemple din uh, Belgia relevante din acest punct de vedere. Și vă întreb care este părerea dumneavoastră. Noi ne-am, uh, am încercat să discutăm această temă, să vedem care ar fi instrumentele necesare pentru a combate acest fenomen. Și Desigur, lucrurile spuse de colegul nostru din uh, Polonia și de colega din Suedia sunt adevărate. Este, adev- este greu să armonizăm toate sistemele legale din Uniunea Europeană. Acum suntem 27 de state membre, în curând vom fi 28 și în fiecare stat există propria tradiție de combatere a corupției, a spălării de bani și cetățenii noștri înțeleg altfel toate aceste lucruri. Poate opinia italienilor este complet diferită față de cea a olandezilor. Însă nu trebuie să subminăm faptul că portul din Rotterdam este un pivot extraordinar de important pentru traficul de cocaină și de alte stupe, substanțe stupefiante. Noi am discutat aici la Parlamentul European această temă și am ajuns la concluzia că trebuie să plecăm de la problemele specifice care se manifestă în fiecare stat membru în parte. Avem nevoie apoi de un schimb de informații pentru a înțelege mai bine eh, apoi fenomenul general. Fiecare dintre noi trebuie să profite la maxim de prop din statul uh, propriu, însă, pe de altă parte, trebuie să înțelegem că criminalitatea organizată a devenit mult mai brutală în ultima perioadă și uh, de fapt, uh, s-au creat legături tot mai puternice cu criminalități, cu rețelele din celelalte state membre și au reușit să infiltreze mult mai mult economia reală. Cred că ar trebui să implicăm mai mult uh, opinia uh, publică în această discuție și uh, doresc să spun că cel puțin s-a creat această senzație că în anumite state uh, parlamentele naționale se tem să comunice realitatea populației și se referă la punerea sub semnul întrebării acestor uh, drepturi fundamentale. Uh, în urmă cu puțin timp am adoptat acest raport care discută pe larg această problematică care abordează combaterea corupției. Toate aceste puncte nu trebuie um, nu trebuie ignorate, pentru că poate prea mult timp am uh, considerat că, de fapt, uh, domeniul politic își poate crea singur un anumit cod etic Poate ar fi foarte bine să punem lucrurile în scris, de exemplu. Cineva care a fost uh, condamnat să nu aibă dreptul de a mai candida pentru o poziție publică. Am văzut, de exemplu, că în unele state, cu ocazia ultimelor alegeri pentru Parlamentul European în anul 2009, au permis unor persoane să își uh, depună candidatura și de fapt să fie alese persoane care fuseseră condamnate pentru infracțiuni de o anumită gravitate. Și cred că trebuie să discutăm despre toate aceste puncte, să vedem dacă nu am avea nevoie de niște coduri de etică din acest punct de vedere și să discutăm în mod concret despre aceste probleme, să vedem care sunt mijloacele clare pentru a uh, combate această problemă. S-a spus că, de fapt, în ultima perioadă suntem martorii, la un, uh, martorii unui atac adevărat asupra economiei uh, europene. Atac care este unul foarte grav, poate avea efecte serioase, mai ales asupra statelor care se confruntă acum cu probleme economice. Doamna comisar Malmström a discutat rolul corupției. Corupția are un rol foarte important în Europa. Este vorba de o sumă de 120 de miliarde de euro și poate este vorba de o estimare foarte uh, precaută. Și din această sumă, 120 de miliarde, jumătate, 60 de miliarde, este rezultatul corupției. În Italia este vorba de tocmai uh, este vorba de fapt de contribuția Italiei la bugetul, la bugetul Uniunii Europene. Poate uh, este foarte dificil să precizăm uh, sumele implicate în fenomenul spălării de bani. Nu știm exact care sunt uh, efectele concrete, însă în cadrul unei audieri pe care am organizat-o acest an am văzut că există totuși unele efecte și că nici măcar nu trebuie să părăsești Uniunea Europeană pentru a ajunge într-un paradis fiscal nu, există și în Europa paradisuri fiscale și poate acesta este punctul în care ar trebui să atacăm uh, criminalitatea organizată care este prezentă în Germania, în țările de jos, în Spania, în Austria. Mafia rusească este prezentă în Ungaria, de exemplu, și FBI de 5 ani are un grup operativ în Budapesta, de exemplu, și să nu uităm de mafia din Japonia, Yakuza și de celelalte organizații uh, mafiote. Știm foarte bine că autoritățile competente din statele membre se ocupă de aceste lucruri, însă cred că a venit momentul să ne gândim în mod serios la necesitatea elaborării unui singur plan pentru combaterea criminalității organizate. Poate acest lucru este posibil și prin intermediul uh, coordonării și armonizării între diferitele sisteme uh, naționale. Însă cu toții trebuie să înțelegem că niciun uh, stat nu este scutit de această problemă, pentru că se profită de această criză pentru a fi ignorate aceste uh, probleme. Însă trebuie să privim realitatea în față, să înțelegem că diferitele organizații mafiote colaborează foarte bine între ele și profită la maxim lacunele uh, existente. Am dorit să precizez toate aceste lucruri și poate ar fi bine acum să trecem la un schimb de opinii, pentru că este important să înțelegem dacă există și alte posibilități. Tocmai de aceea avem această întâlnire cu reprezentanții parlamentelor naționale și acesta este momentul în care putem avea acest schimb de opinii. Paese, prescindere da un regime di carcere un po'. Cred că ar fi bine să privim uh, situația din uh, statele noastre și să facem ceva mai mult decât să uh, creăm sentințe mai dure. Vă da cuvântul raportorului pentru 5 minute pe tema corupției. Sul tema della corruzione abbiamo già esposto in qualche misura le ragioni. În legătură cu corupția, deja am explicat uh, de ce la începutul mandatului uh, am uh, decis să analizăm corupția împreună cu problemele legate de criminalitatea organizată și cu spălarea de bani. Apărarea unei economii legitime înseamnă protecția persoanelor în calea unei administrații publice prea invazive. Uh, De multe ori statele membre au sisteme fiscale foarte complexe și uh, birocrația este extrem de stufoasă și facilitează corupția. Și în domeniul investițiilor uh, există multe fenomene legate de corupție. Uh, Foarte multe fenomene de corupție apar în uh, situațiile în care se investește într-un stat membru acest lucru uh, subminează credibilitatea instituțiilor europene. Persoanele care au fost alese în uh, statele noastre uh, sunt uh, responsabile de securitatea și bunăstarea cetățenilor și trebuie să se asigure că mecanismul birocratic funcționează cât mai plin posibil. Trebuie să prevenim cazurile în care legile, în care sunt adoptate legi ca urmare a intervențiilor uh, ca urmare a luării de mită. Trebuie să ne asigurăm că funcționarii din statele noastre sunt aleși cu mare grijă. Trebuie să monitorizăm cu multă grijă persoanele care intră în politică. Adesea fenomenele de corupție sunt transnaționale și de aceea uh, am analizat uh, posibilitatea introducerii unor sancțiuni dure și împotriva funcționarilor și uh, directorilor, persoanelor care sunt responsabile cu achizițiile publice. În cazul achizițiilor publice, ați văzut că uh, există destul de multe cazuri de corupție. Am analizat uh, toate măsurile disponibile la care putem recurge pentru a um, localiza exemplele de corupție. În sectorul public există corupție, dar nu numai. Există corupție și în uh, domeniul privat, ca de exemplu în, în rândul băncilor. Adesea sunt folosite fonduri europene în mod uh, fraudulos. Am citat uh, exemple concrete de corupție. Dorim să uh, facem parte din organismul european anticorupție și am dorit să înființăm mecanisme care să ne permită foarte bine să monitorizăm funcționarii și politicienii dorim să respectăm uh, principiile proporționalității și subsidiarității, dar uh, trebuie să nu uităm că adesea fenomenul corupției este unul internațional și pentru a-l putea combate în mod eficient, trebuie să acționăm împreună, trebuie să cooperăm, să existe cooperare la nivelul uh, poliției și la nivelul autorităților judiciare această cooperare trebuie să se bazeze pe încrederea între state membre și pe încrederea pe care trebuie să o recâștigăm în rândul cetățenilor. Adesea cetățenii uh, au dificultăți în uh, relația lor cu administrația publică. În anul 2012, Eurobarometrul a arătat că 3 din uh, patru cetățeni uh, sunt uh, afectați de problema corupției. Corupția reprezintă una dintre proprietățile, una dintre prioritățile uh, de acțiune ale Parlamentului European. Sperăm că discuția noastră de azi ne va da idei noi de uh, combaterea corupției și că vom putea, ca urmare a acestei discuții, să îmbunătățim uh, textul final. Mulțumesc foarte mult, domnule Iacolino. Din partea Parlamentului Croat, acum cuvântul domnului Josip. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru că mi oferiți ocazia de a lua cuvântul azi. În primul rând doresc să susțin uh, câteva dintre inițiativele citate azi, inițiative care merg uh, către o mai bună coordonare la nivel european, fie că este vorba de monitorizare sau de acuzare. Monitorizarea este foarte importantă pentru a încuraja atât uh, mass media cât și uh, organismele politice de a lua măsuri uh, importante în acest, în acest domeniu. Având în vedere experiența și cunoștințele instituțiilor, no instituțiilor noastre și instituțiilor precum FMI-ul și Banca Mondială, um, cred că putem um, face ceva pentru a schimba situația. În Croația, Am primit uh, prin intermediul Parlamentului European foarte multă recunoaștere pentru măsurile pe care le-am luat. Am abordat uh, mai multe cazuri și foarte mulți politicieni croați uh, importanți au fost aduși în fața instanțelor dacă a fost nevoie. trebuie să discutăm uh, chestiuni legate de durata procedurilor și de aceea doresc să salut inițiativa de a folosi mecanisme de prevenire în mod mai eficient. Să impunem declararea uh, averii, declararea uh, intereselor politicienilor care primesc funcții. Corupția este precum malaria nu se poate preveni malaria prin uh, uciderea țânțarilor individual. Trebuie să atacăm problema de la rădăcină. Mulțumesc foarte mult. Reprezentantul Parlamentului Austriac acum, domnul Perlab. Perhab. Mulțumesc foarte mult. Noi uh, am uh, făcut eforturi mari pentru a combate corupția în ultimii ani. Parlamentul nostru a adoptat uh, legislație anticorupție dintre cele mai uh, stricte. Avem modele din care să ne inspirăm pentru o luptă eficientă împotriva corupției. Transparența este un alta cea mai de folos împotriva uh, corupției. Atât în domeniul privat cât și în cel public este nevoie de transparență, pentru că astfel putem combate fenomenul corupției. În uh, clasamentul uh, Transparency International, Austria a fost retrogradată un loc, lucru pe care nu-l înțelegem, uh, Aș vrea să știu dacă s-a luat în uh, calcul, um, s-au luat în calcul mărturii concrete când s-a stabilit acest nou clasament. Mulțumesc foarte mult. Reprezentantul Parlamentului portughez acum, domnul Lobo. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Vă spun bună ziua tuturor. voi spune punctul de vedere al Parlamentului portughez legat de măsurile care au fost adoptate până acum. Am vorbit despre sancțiunile penale, despre corupție, despre accesul la conturile bancare, acces la care ar trebui, care ar trebui să fie acordat autorităților judiciare. Aș dori să intervin în legătură cu următorul subiect. Efectele corupției sunt enorme și de aceea este nevoie de măsuri excepționale. Doresc să vă amintesc că trebuie să combatem pactul tăcerii tipic corupției prin, prin protejarea informatorului și denunțiatorului. În fața acestui pericol absolut, pentru că statele membre se află într-un mare pericol în fața corupției, trebuie să recurgem la sancțiuni împotriva celor care refuză să facă uh, denunțări. Trebuie să introducem obligativitatea denunțărilor și să sancționăm cazurile în care anumite persoane se dovedește că nu au luat măsurile necesare pentru uh, a ajuta la, la rezolvarea problemei și nu au denunțat. Mulțumesc. Are cuvântul uh, din partea Poloniei colegul domnul Iarolevski. Mulțumesc foarte mult. Vă promit că este ultima mea intervenție. Vreau să-i mulțumesc domnului Iacolino pentru că a prezentat problema cea mai dificilă de astăzi. Corupția este un fenomen fluid și este foarte greu de cuantificat, de atins. nu e vorba de o acțiune singulară care trebuie să aibă loc, e vorba de un proces care are nevoie de timp. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați uh, deschis uh, discuția pe tema corupției, nu doar în rândul uh, autorităților publice, ci și în rândul agenților privați. De exemplu, în cazul corupției în domeniul financiar sunt implicate ambele sectoare. În legătură cu uh, sectorul privat, vă pot vorbi despre problema investițiilor în Polonia. Pe eșichierul politic polonez, corupția a fost eradicată. Aș vrea să vă întreb, uh, domnule președinte, dacă trebuie să ne... Uh, trebuie să vă spun că ne-ați invitat la un cocktail după această reuniune și că regulile sunt atât de stricte în Polonia cu privire la uh, comportamentul politicienilor, încât eu va trebui să declar în Polonia participarea mea la această recepție. Totuși, cu toate riscurile, voi participa, vă asigur. Cu toate că am uh, combătut cu succes fenomenul corupției, încă ne luptăm cu o moșenire comunistă. În vocabularul nostru există uh, un, un cuvânt care se referă la, la mită. Cetățenii polonezi încă se confruntă cu realitatea uh, corupție în sensul că trebuie să-și aranjeze un loc pentru copil la grădiniță, să vorbească pentru a obține un loc într-o școală și așa mai departe. Încă există această realitate. Există un anumit grad de toleranță pentru corupția la nivelul mic, la scară mică. Să vă dau un exemplu. Dacă un angajator a hotărât să angajeze o persoană cu handicap acest angajator a accesat anumite fonduri destinate protejării persoanelor cu handicap. Deci a făcut-o cu acest scop, cu scopul obținerii acestor fonduri. Aș vrea să știu dacă cercetările, dacă studiile menționate uh, de doamna Malmström au fost uh, făcute prin metodologiile adecvate pentru a pune diagnosticul corect. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Iacolino. Doriți să răspundeți la întrebările care v-au fost adresate? Da, în ceea ce privește prima întrebare pe care mi-a adresat-o colegul croat, întrebarea legată de durata procedurilor. Presupun că Domnul se refera la procedurile administrative. Sunt de acord întru totul, trebuie să reacționăm rapid. Însă, dacă durata procedurilor are de-a face cu tribunalele, pot să vă spun că am introdus un standard foarte precis. Trebuie să garantăm sentința într-un anumit termen, într-un termen rezonabil. Trebuie ca verdictul să se pronunțe după o perioadă rezonabilă Trebuie să existe cooperare între cetățeni și administrația publică. Înțeleg că în sistemul juridic austriac, așa cum ne-a spus uh, un antevorbitor, uh, legile împotriva corupției uh, sunt foarte stricte. Sunt convins că sistemul austriac va reprezenta un model de urmat pentru noi pentru măsurile pe care le vom introduce la nivel european, trebuie să ne amintim că tratatul prevede Tratatul de la Lisabona prevede crearea de reguli noi în legătură cu combaterea criminalității serioase. Doamna Alfano a primit o întrebare, ca și doamna Malström, care între timp a părăsit uh, sala. Uh, S-au pus multe întrebări, însă răspunsul este la toate aceste întrebări că trebuie să avem uh, norme foarte dure, foarte stricte. Și în legătură cu ce spunea colegul nostru polonez, desigur, uh, trebuie ca ele să fie stricte, dar nu uh, chiar așa, să nu puteți participa la un cocktail. Trebuie să existe totuși un plafon sub acel plafon nu cred că va fi, uh, nu cred că este necesar să declarați uh, invitațiile pe care le primiți. Este important însă, într-adevăr, să existe instrumentele prin care să putem sancționa comportamentele inadecvate ale politicienilor. Allora, dunque, ris- <laughs> ehm, comincio dal collega Ruleschi. Poi incepe cu uh, colegul Ian Rulevski, care ne întreba despre estimările doamnei Malmström vis-a-vis de lupta împotriva corupției și anume dacă a existat un studiu un criteriu de, bazat pe un criteriu de evaluare. Eu pot să vă spun că pachetul prezentat anul trecut de doamna Manström vis-a-vis de corupție mi s-a părut uh, foarte ambițios, deosebit de ambițios. Atunci când Comisia face propuneri, este clar că Parlamentul reacționează imediat pentru că există activități importante de mediere între instituții și noi crezuserăm că noi am crezut atunci că propunerea domnului Malmström este foarte ambițioasă și după cum ați auzit și noastră, domnul Malmström a subliniat că uh, până la venirea verii ni se va prezenta un raport de combatere a corupției. Respectăm această idee a unei uh, comisar care a făcut uh, un prim raport, ce ne va permite să vedem care este situația vis-a-vis -vis de pachetul anticorupție și implicarea sa și să tragem anumite concluzii vis-a-vis -vis de acest raport ce va fi prezentat înainte de venirea verii. Iar uh, în ceea ce privește pe domnul Lobo din Parlamentul portughez, Vă rog, uh, vreți să repetați ceea ce ați spus mai devreme? Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fiu mai clar de data aceasta. În momentul de față ne avem într-o situație uh, clară, aceea criminalității, care vrea să distrugă însăși baza Uniunii Europene și funcționarea pieței interne. Aceasta este infracționalitatea despre care vorbim noi aici. Prin urmare, rapoartele pe care le-am citit, provenind de la Comisia Europeană, încearcă toate uh, să îi protejeze pe denunțători pe cei care vin cu informații, informatorii, denunțătorii așadar. Dar, pentru că ne aflăm într-o situație de gravitate extremă, întrebarea mea este următoarea cum să echilibrăm lucrurile, pentru că trebuie, pe de o parte, să salvăm Uniunea Europeană și piața internă, dar, pe de altă parte, trebuie ca denunțarea să fie obligatorie sau o facem obligatorie sau să-i obligăm pe oameni să facă plângere și să-i urmărim pe cei care nu fac plângere, care, plângeri, care nu denunță, care nu se opun corupției. Și cum să facem ca acest drept economic să fie compatibil cu drepturile fundamentale, ținând totodată seama de demnitatea oamenilor, evident. Cum să, fie, le, să le facem compatibile și cum să le facem să convergă în sensul uh, unei societăți corecte, doamnă președinte. Este dificil, dar este o provocare până la urmă. Thank Uh, foarte bine. Dați-mi voie să fac o distinție între diversele categorii pe care am, le-am reluat în raport și în lucrările noastre în același timp. Cred că este necesar să o facem pentru că ne-am dat seama că unele cuvinte au un sens diferit de la un, o țară la alta. trebuie să facem distinția între persoana care denunță, persoana care informează și persoana care colaborează cu justiția. Eu vă voi vorbi din experiență proprie. Colaboratorul cu justiția este o persoană care a făcut parte dintr-o structură criminală uh, se retrage, hotărăște să colaboreze cu autoritățile judiciare, cu poliția și în anumite țări participarea sa trebuie să existe, să fie verificată și reglementată. Apoi, mai e martorul în justiție. și comisia, a vrut să se, comisia noastră a vrut să se oprească asupra acestuia, transmițând un semnal politic, pentru că martorul în justiție diferă de un colaborator sau de o persoană care dorește să se reformeze. El n-a făcut niciodată parte dintr-o asociație uh, infracțională, dar a aflat anumite lucruri. În unele state membre, acest martor este o figură cheie să ne gândim, de exemplu, la cazurile de uh, excrocherie, de uh, extorsiune și să luăm acum comerciantul. Să ne gândim că un comerciant este amenințat. Îi se spune, ai un magazin și, dacă vrei să continui să-ți vinzi produsele, trebuie să plătești protecție. Ei bine, la voi uh, aceasta se numește protecție. În Italia e pizzo. E o taxă ilegală, practic. Îi se va spune, trebuie să plătești atât taxa de protecție, iar dacă nu, omorâm un membru al familiei tale sau îți uh, incendiem magazinul sau așa mai departe. Și comerciantul, care nu face parte din această asociație de răufăcători, merge la poliție și la autoritățile judiciare pentru a denunța, pentru a depune o plângere în care să prezinte situația. Apoi, mașinăria uh, polițienească și judiciară se pune în mișcare, face o anchetă, verifică informațiile și verifică dacă acest comerciant poate fi inclus în uh, categoria martorilor. Aceasta nu are nicio legătură, după cum spuneam, cu colaboratorii și cu um, cei, persoanele care doresc să se reformeze. În ceea ce privește acea lege a tăcerii, există persoane care denunță lucruri, există persoane care nu le denunță. Uh, Și în anumite state membre, comercianții care hotărăsc să nu-și denunțe um, cei care îi uh, au, comit aceste abuzuri pot să fie excluși din asociațiile uh, comercianților uh, din țara respectivă. Iată, e chiar uneori o obligație de a acționa juridic, deci este o problemă care are numeroase fațete și care riscă să submineze liniștea economică dintr-un anumit sector, care poate fi foarte fragil, după cum spuneam mai devreme. În momentul acesta, structura economică nu are neapărat posibilitatea de a se dezvolta în aceste condiții. Economia este atacată pe diverse, pe mai multe fronturi. V-am dat acest exemplu al comerciantului pentru că, uh, cum vă spuneam, în țara mea există această pizzo, această taxă ilegală foarte răspândită și la început se credea că acești uh, bani uh, reprezintă o sursă uh, de venituri importantă pentru acești mafioți. Dar, de fapt, e mai degrabă o chestiune de teritoriu. Se încearcă să se demonstreze că mafia este prezentă pe acel teritoriu, că este al său. Și atunci tu, ca și comerciant, înainte să-ți dezvolți activitatea, trebuie să ne plătești nouă pentru protecție. Uh, se foloseau tot felul de metode pentru a uh, atrage atenția comercianților, iar existau uh, amenințări cu incendierea. Și unii dintre ei nu au vrut să denunțe și au fost prinși asupra faptului și chiar și uh, confruntați cu dovezile din cauza uh, fricii, ei nu au vrut să mărturisească că finanțează aceste organizații uh, mafiote uh, prin, uh, fiind uh, excrocați. Și atunci, uh, din uh, uh poziția de victime, ei au trecut în poziția de uh, complici și au fost uh, acuzați. Dar uh, în țara mea, pe de altă parte, există alți comercianți care nu acceptă să se supună acest acestei forme de uh, excrocherie și avem un exemplu foarte recent. Salvatore, un antreprenor sicilian, un restaurator foarte cunoscut, care participă săptămână de săptămână la o emisiune televizată pe uh, Rai 1, uh, televiziunea italiană de stat, uh, pe numele lui Natal Giunta, uh, care are o întreprindere de uh, alimentație, un restaurant, mafia s-a dus la el și i-a spus că trebuie să plătească protecție. Avea două termene de plată, Crăciunul și Paștele. Acest uh, om s-a dus la poliție uh, și ce credeți că s-a întâmplat? După ce, după ce aceste persoane au fost arestate, alți membri ai acelui clan s-au dus să-i amenințe mama. Acest comerciant este, atât el cât și mama lui au fost plasați uh, sub uh, escortă. De ce? Pentru că în țara mea este uh, o problemă din ce în ce mai gravă. Există semnale. Dacă un comerciant hotărăște să-și denunțe uh, uh pe cel care îl abuzează și statul reacționează, atunci alți comercianți care sunt atacați la fel vor fi încurajați să reacționeze, deși sunt uh, practic prinși între ciocan și, ciocan și nicovală. Uh, Uh, Ministerul de Interne uh, italian are o listă cu acești martori uh, care sunt protejați, sunt puși sub protecție, uneori uh, forțați chiar să-și schimbe numele. și trebuie chiar să uh, își schimbe domiciliul în zone securizate. Iată așadar persoane protejate de stat uh, și cărora noi, italienii, le mulțumim pentru că au transmis un semnal foarte puternic, dar este evident că ei trăiesc sub sunt plasați sub protecție 24 de ori în 24, ceea ce nu este neapărat agreabil. La fel sunt și eu, sunt uh, protejată 24 de ori în 24, iată, este o limitare a drepturilor uh, personale, dar asta trebuie să facem uneori, să transmitem semnale foarte puternice și asta spuneam mai devreme, nu vorbesc doar de mesaje politice, ci semnale puternice. O să-i dau acum cuvântul domnului uh, Iacolino pentru prezentarea ultimului punct vis-a-vis -vis de uh, spălarea de bani. Aveți 5 minute, domnule Iacolino, pentru prezentarea dumneavoastră, urmate de un nou schimb de opinii cu întrebări și răspunsuri. Vă rog să folosiți fișa verde de data aceasta pentru a solicita uh, de cuvânt și vă mulțumesc pentru disponibilitate, pentru participare și totodată pentru că ne-ați acceptat invitația să avem acest schimb de idei. Sper că astfel să putem progresa. Voi ceda acum președinția uh, domnului Bill Newton Dunn. Bun, să trecem acum la treia întrebare, care este cea a spălării banilor. După cum spuneam la început, e vorba de o mie de miliarde de dolari costul spălării banilor la nivel mondial, conform ultimelor estimări în acest sens. Acest lucru sugerează că trebuie neapărat să ținem seama de acest sistem infracțional special și că trebuie să-i acordăm cea mai mare atenție. Documentul nostru ne ajută să uh, ținem seama de uh, cauzele care sunt la baza uh, spălării banilor și de elementele care fac acest lucru posibil. Fără îndoială, trebuie consolidată cooperarea cu sistemul bancar, uh, cu uh, asociațiile profesionale, Este evident că este necesară o guvernanță bancară cu un control mai incisiv. Uniunea Europeană a adoptat a, deja o serie de instrumente, uh, ne îndreptăm către o uniune bancară care ar trebui să favorizeze controle mai stricte Și oricum nu trebuie să punem băncile în aceeași oală, trebuie să uh, distingem între băncile comerciale uh, și cele de investiții, pentru că fiecare uh, sunt o categorie aparte. Apoi trebuie să retrasăm fluxurile, fluxurile financiare, să semnalăm operațiunile suspecte pe baza unor criterii obiective să vedem care sunt adevărații beneficiari ai operațiunilor pentru a exercita un control serios și concret. Să evaluăm atent produsele bancare, posibilitatea utilizării acestora la distanță, dar și să identificăm subiectele care necesită uh, anumite operațiuni pentru că uh, se constată adesea furturi de identitate uh, care se bazează tocmai pe, uh, spălarea, pe operațiunea de spălare de bani. Trebuie așadar ca toată lumea să colaboreze pentru a combate acest fenomen. și este necesară pentru toate acestea o dimensiune europeană și totodată acordul de cooperare cu țările terțe, în special cu cele calificate drept paradise, paradisuri fiscale, 60 la număr. Acestea sunt fenomenele de care ne ocupăm în prezent Părerea noastră este că uh, sectorul privat ne va ajuta să demascăm uh, să-i demascăm pe fraudatori, pe cei care um, fac evaziune fiscală. Poate că unele state membre ar trebui să stabilească, uh, să pună în practică o fiscalitate mai echitabilă, uh, și să vedem dacă presiunea fiscală din anumite state membre nu este exagerată, fie că vorbim de cetățeni, fie că vorbim de societăți. Prin urmare, spălarea de bani, traficul de droguri și uh, pariurile ilegale, traficul de obiecte de artă, traficul de organe, iată, toate acestea sunt uh, legate între ele și sunt legate și de alte activități, cum ar fi traficul de ființe umane. Adesea ele au ca punct comun uh, spălarea de bani. De aceea trebuie să uh, facem tot ce putem pentru a preveni. Și suntem convinși totodată că Spălarea de bani și autospălarea de bani trebuie prevenită în toate statele membre. Și ea trebuie să țină de competența specifică a acestei faimoase procuraturi europene pe care vrem să o punem în practică, în funcțiune cât mai curând. Apoi, rolul profesioniști, asociațiilor de profesioniști, a camerelor de comerț, al intermediarilor financiari. Uh, ei sunt uh, categorii esențiale în uh, lupta de demascare a acestor operațiuni suspecte. Pentru că toate aceste delicte au o adevărată dimensiune transnațională. Iată ce spune documentul nostru, care este un document intermediar de progres al lucrărilor. El a fost aprobat de dimineață, dar uh, cu siguranță îl puteți îmbogăți chiar dumneavoastră, contribuind la uh, versiunea sa definitivă. Am încheiat, domnule președinte. Thank you very much. Um... Îți mulțumesc foarte mult, Salvatore. Tocmai am schimbat regimul lingvistic, însă acest lucru ne arată cât de bine funcționează cooperarea europeană. Eu vin din Regatul Unit, după cum ați ghicit probabil după limba pe care o vorbesc. Pe lista vorbitorilor este un reprezentant din Franța și îmi cer scuze pentru pronunția numelui colegul nostru din Lituania. Avem încă timp suficient la dispoziție și aș sugera că. Deși tema acestei secțiuni este spălarea de bani, ca toți cei care doresc să intervină, indiferent de subiect, să aibă această posibilitate. Deci, domnule senator Pierre, din partea Senatului Franței, nu știu unde sunteți, dar aveți cuvântul. Bine ați venit! Mulțumesc, domnule președinte. Două chestiuni foarte simple. Tehnicile de uh, spălare de bani sunt uh, cunoscute într-o măsură destul de mare. Nu credeți că forma cea mai eficientă de combatere a spălării banilor este um, înființarea unui sistem de schimb de informații foarte rapid și eficient între statele membre? Nu credeți că ar fi bine să încurajăm inițiativa de uh, dare de informații fără a se aștepta momentul la care se cere cuiva această informație. Nu credeți că în uh, lupta împotriva spălării banilor există o barieră inițială care ar trebui să devină mai puțin impermeabilă, și anume această barieră a secretului bancar? Da, foarte, o întrebare foarte relevantă. Și acum domnul Alges Cazetas și poate ne spuneți cum se pronunță numele dumneavoastră. Alges Cazeta. Autoritățile competente ale Uniunii Europene au un interes foarte important în asigurarea coordonării adecvate și în asistarea autorităților judiciare din statele membre. Acest lucru este clar. Eu aș dori acum să pun câteva întrebări. Unul din cei mai importanți parteneri pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene este autoritatea OLAF. Și ref, aș dori să... Da, reformarea acestei autorități a fost decisă deja, însă în Parlament se discută în continuare despre corectarea temeiului juridic care guvernează activitatea acestei autorități. Pentru că întârzierea actelor legale ar duce la întârzieri în activitatea acestei autorități. Și aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de această inițiativă, părerea Comisiei Speciale a Parlamentului European. Vă mulțumesc. Mai uh, dorește cineva să intervină? Aceștia au fost uh, colegii care s-au trecut deja pe lista vorbitorilor. Dacă nu, domnul Iacolino va avea cuvântul, dar oricine dintre dumneavoastră mai dorește să intervină poate să facă acest lucru. Salvatore, nu știu dacă doresc să răspunzi la aceste întrebări. Nu, îmi cer scuze. Aveți cuvântul, spuneți-ne, vă rog, cine sunteți. Doamna Patrianacu, din partea uh, Parlamentului Elen, vă mulțumesc foarte mult. Dacă îmi permiteți să încep cu o observație. M-au uh, impresionat foarte mult declarațiile făcute de președinta uh, acestei comisii și de membrii, ceilalți membri ai acestei comisii. Mi se pare că, într-adevăr, se dă, dov- se dă dovadă de multă pasiune și avem nevoie de pasiune pentru a rezolva această problemă. Însă, cred că nu trebuie să uităm dimensiunea socială. Nu, a, nu trebuie să ne axăm doar pe o abordare pur economică, pentru că ramificările acestor uh, fenomen, acestui fenomen sunt, au efecte și uh, socială, există un impact asupra eh, coeziune, eh, coeziunii sociale, care subminează, de fapt, solidaritatea, care a reprezentat până la urmă bazele proiectului european. Este amenințată până la urmă democrația în sine, pentru că se subminează încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și se îngreunează uh, se îngreunează afirmarea statului de drept. Tocmai de aceea avem nevoie de o abordare coordonată, avem nevoie de o strategie adecvată de combatere a corupției. În țara din care provin eu, în Grecia, există multă voință politică din acest punct de vedere și în ultimii ani am văzut că se profilează o strategie reală, un coordonator al acesteia care este răspunzător direct în fața primului ministru. Acum nu doresc să intru în prea multe detalii, însă ce doresc să spun este următorul lucru. Nu este posibil să avem o politică eficientă dacă nu începem uh, prin a crea voința politică necesară. Instituțiile trebuie să funcționeze în, uh, în totalitate. Nu trebuie să permitem existența unor lacune. Dacă se ajunge la subminarea instituțiilor, acest lucru va reprezenta un stimulant pentru criminalitatea organizată, pentru că uh, aceste organizații infracționale vor găsi întotdeauna punctele slabe într-un sistem care nu funcționează bine. Și apoi avem nevoie de un uh, sistem uh, de justiție care să uh, funcționeze foarte bine, să fie eficient. Cred că acesta este un punct în care am rămas puțin în spatele, în urma infractorilor. Cred că pe plan european trebuie să gândim mai mult în termenii unor abordări și practici comune. Pentru că în acest moment discutăm uh, fenomenul spălării de bani. Și dacă acest lucru nu ar, acest fenomen nu ar exista, cred că ar uh, fi tăiată sursa unor alt, uh, altor fenomene infracționale. Domnul președinte, mai dorește cineva să intervină înainte de a da cuvântul uh, raportorului? Dacă nu, atunci dau acum cuvântul lui Salvatore. Vă mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu cele spuse de colegul nostru din Franța, care s-a referit pe bună dreptate la aceste instituții uh, notificate în statele membre. Într-adevăr, avem nevoie de o co- uh, colaborare adecvată și doresc să vă liniștesc. În alineatul 42 prevedem această posibilitate de a exista un schimb de informații înaintea remarcării uh, tranzacțiilor, operațiilor suspectă. Există această obligativitate de a avea un schimb de informații permanent și informațiile respective trebuie să ajungă la autoritățile competente tocmai pentru a opri aceste operații, operațiuni, pentru că nu este vorba doar de operațiuni bancare. Acum, în legătură cu secretul bancar, aș dori să vă aduc aminte că în urmă cu două săptămâni uh, summitul G20 s-a referit în mod uh, expres la, la această problemă, la necesitatea de a renunța la secretul uh, bancar. Am fost prezent în Washington, unde am discutat cu ministrul uh, adjunct uh, al finanțelor din Statele Unite și uh, Bill a fost uh, prezent la această întâlnire și poate confirma că există un consens larg referitor la renunțarea la secretul bancar. În raportul nostru cerem în mod expres Comisiei o propunere în acest sens, o propunere legislativă concretă. La fel ca și a treia și a patra directivă privind spălarea de bani și noua propunere trebuie să se bazeze pe mm, schimbul de informații, pe mm, posibilitatea ca diferitele autorități să aibă un schimb de informații care să permită, de fapt, un control mai eficient al acestor operațiuni. A doua întrebare a colegului nostru din Lituania acum. Olaf, fără niciun fel de îndoială, a luat uh, ființa tocmai pentru a păstra și pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene. Cu toate acestea, noi suntem în continuare convinși că deseori uh, informațiile, recomandările transmise de Olaf statelor membre nu duc la rezultatele scontate. Important este ca ca în momentul în care se creează această procuratură europeană să înțelegem ce rol va avea. Olaf urmează să lucreze apoi pentru procuratura, această procuratură europeană sau trebuie să colaboreze, să fie integrat în Eurojust sau care va fi rolul concret. Și apoi, ultimul aspect amintit de colega noastră din Grecia, să nu uităm de să nu ne concentrăm prea mult doar pe dimensiunea economică a fenomenului uh, criminalității organizate și să ne gândim la efectele complexe asupra societății și să nu uităm de subminarea coeziunii sociale, mai ales în statele care se confruntă deja cu sărăcie și care sărăcesc și mai mult, tocmai pentru că nu au la dispoziție aceste mijloace din uh, economia legală. Mijloace care sunt folosite în scopuri care nu au nimic de a face cu uh, ordinea publică. Parlamentul European, tocmai de aceea și-a dorit această comisie specială și noi am creat această comisie. Acum cred că este rândul Comisiei Europene și a statelor membre să ajungem la măsuri, la adoptarea unor măsuri concrete, pentru că legile nu sunt suficiente. Este evident că ar fi frumos să avem un, cad- un cadru de reglementare armonizat, însă, dincolo de cadrul legislativ, avem nevoie de un comportament, de o abordare concrete și um, problemele legate de spălarea de bani sunt deseori legate de probleme de guvernanță, de evaziune fiscală. Important, pe, important pe de altă parte, important pe de altă parte este și comportamentul băncilor. Și acum încercăm să întreprindem aceste măsuri uh, necesare. Până la urmă nu este importantă doar voința politică, ci și dorința de a comunica, de a comunica între diferitele autorități. Și aici este vorba de autorități, în mod special de autoritățile care controlează sistemele care permit spălarea de bani. Dacă este să ne închipuim că această sumă de 1000 de miliarde de dolari anual Ce am putea face cu toți acești bani? Cred că foarte multe state ar putea să depășească criza economică în care se află. Aceste mijloace financiare ar putea fi investite în uh, sistemele de protecție socială, în cultură și așa mai departe. Aceasta este uh, direcția în care trebuie să uh, mergem și să încercăm să ajungem la, înche- la un final cât mai rapid. Vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți, și mie câteva comentarii. Domnului senator Pie din Franța, care a spus, dacă am înțeles eu bine, că ar trebui să aibă loc un schimb de informații transfrontaliere între statele membre. Suntem cu totul de acord. Și, uh, după cum v-a spus uh, Salvatore și Tania Fahon și uh, doamna Alfonso, la întâlnirea de săptămâna trecută din Statele Unite. Eu am auzit un lucru. Poate vă aduceți cu toții aminte de politica primarului New Yorkului, Giuliano, toleranță, toleran, toleranță zero, politică care a fost foarte eficientă. Cum s-a realizat acest lucru? Până când uh, a venit domnul Giuliani, diferitele Uh, forțe polițienești operau pe districtul uh, respectiv și în momentul în care a venit uh, primarul Giulianu, Giuliani s-au interconectat toate districtele și abia atunci s-a înțeles care sunt zonele mai problematice. Tocmai așa s-a, s-a, a fost obținut acest obiectiv pur și simplu prin interconectarea diferitelor baze de date. Este o soluție foarte evidentă și simplă. Și apoi o altă poveste din Statele Unite. Americanii, în urma 9, 11 septembrie 2001 și-au dat seama că există o lipsă de încredere între diferitele autorități și acum au fost create așa numitele centre de fuziune. Am văzut că în Statele Unite sunt mai mult de 185.000 de agenții de punere în aplicare a, a legii, de la FBI până la șerifii locali. Fiecare dintre aceștia se ocupă de propria sarcină și nu întotdeauna comunică între ei, comunicau între ei, așadar în fiecare oraș fiecare agenție trimite un uh, agent propriu și uh, împărtășesc aceste informații necesare. Exact ceea ce a spus dumneavoastră, domnule senator. Ei bine, dumneavoastră sunteți un francez, eu sunt un englez și știm foarte bine că strămoșii noștri au petrecut uh, secole luptându-se și mă, sunt sigur că dacă merg la mine în Regatul Unit și îmi spun uh, alegătorilor mei că trebuie să împărtășim informații cu francezii, uh, da, știți care ar fi reacția, știm foarte bine ce se întâmplă cu UKIP acum în uh, Regatul Unit. Dar aveți dreptate, trebuie să convingem guvernele noastre naționale să colaboreze și aceasta este sarcina noastră a parlamentarilor. Dar există, din păcate, această lipsă de încredere. Însă noi trebuie să încercăm să împingem înainte. În legătură cu cele spuse de domnul Cașeta, um, Salvatore v-a răspuns uh, la întrebare legată de Olaf. Este vorba de voința politică. Statele membre trebuie să facă ceva într-o audiere organizată de noi am avut un martor din de la Olaf care ne-a spus că 90% din rapoartele Olaf sunt transmise statelor membre, pentru că acolo are loc urmărirea penală, pentru că nu există uh, un procuror european sau închisare europeană până acum. Deci rapoartele Olaf sunt transmise statelor membre și deseori uh, nu se întâmplă nimic după ce au fost transmise aceste, aceste rapoarte. Deci avem o problemă reală cu Olaf, trebuie să sprijinim mai mult această autoritate și din nou se pune întrebarea cum putem convinge statele membre să treacă la, la acțiuni. Și acum, doamna cu din Grecia, dimensiunea socială. Cred că suntem în totalitate de acord cu dumneavoastră, pentru că criminalitatea organizată distruge locuri de muncă, duce la șomaj, la sărăcie și tocmai așa este distrusă o societate. Nu știm de ce s-a prăbușit romantică, însă poate nu a rezolvat problema infracționalității. Și aveți uh, dreptate. Și comisia noastră este de acord cu dumneavoastră. Până la urmă, din nou discutăm de voința politică între cele 27 de state membre, 28 din iulie, de a colabora împreună. Cam atât am dorit să vă spun. Și acum secretarul general al Comisiei noastre, care are de fapt puterea reală, tocmai mi-a spus că ne așteaptă o recepție, un cocktail aici, pe coridor, și dacă nimeni nu mai dorește să intervină, eu aș dori să vă spun în numele europarlamentarilor că vă mulțumim pentru că ați călătorit să veniți alături de noi, să avem acest schimb de opinii și cred că cel mai important lucru este să păstrăm uh, contactul. Um, o singură întâlnire nu cred că va folosi la nu va, fol- nu va fi foarte utilă, ci trebuie să continuăm aceste legături. Și acum, Salvatore, vă rog, te rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că în uh, următoarele zile vă vom transmite textul raportului în formă adoptată în această dimineață și cei care doresc uh, pot uh, contribui cu opiniile lor la munca viitoare a comisiei noastre. Deci, după cum am spus, sunteți invitați cu toții să participați la acest cocktail aici, în afara sălii, vă rog.